8 ianuarie 2009, conform articolului 42 al uh, dispoziției C, numărul 45-2001, al Parlamentului European și al Consiliului pentru consultări uh, privind libertățile cetățenești, l-a uh, numit pe domnul Peter Hustings uh, pentru protecția datelor și pe domnul Giovanni Butarelli, de asemenea, ca înlocuitor pentru protecția datelor. Sunt numiri făcute de Parlamentul European și de Consiliul, iar miercuri împreună cu președinții Consiliului voi semna hotărârea respectivă. Vă comunic că împreună cu președintele Consiliului, miercuri 14 ianuarie, conform articolului 68 al regulamentului, uh, am semnat, uh, voi semna șase uh, documente care sunt menționate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Stimatele